Procesul verbale de la... Reluăm ședința. Procesele verbale ale ședinței de ieri au fost distribuite. Dacă nu există observații, procesele verbale vor fi considerate aprobate. Ordinea de zi conține acum declarația vicepreședintelui Comisiei în altul